Și trebuie să avem această supraveghere în așa fel încât pe viitor să putem preveni astfel de crize, să evităm ca aceste situații să derapeze. Mulțumesc, domnule Kelly. Și următorul vorbitor este domnul Balcitis. Gerbiami Komisijos ir tarybos